uh, <laughs> could, I, could I ask everyone to take their seats? Aș vrea să rog pe toată lumea să ia loc pentru a putea începe reuniunea. Domnul Lamasur, președintele nostru, mai are niște îndatoriri în această după-amiază și n-a putut să participe la reuniune, așa că o să moderez eu sesiunea și ne vom axa în mare parte pe timpul de vot. Aș vrea să-i rog pe toți colegii să se asigure că au cardurile de vot. Pregătiți-le ca să putem și începe votul. Primul punct care trebuia să fie discutat conform ordinii de zi este punctul 11, veniturile și cheltuielile pentru Parlament. Acest punct a fost retras, amânat și votul va avea loc pe 10 aprilie, probabil. Asta am discutat deja cu coordonatorii și biroul trebuie să ajungă la un acord cu privire la aceste estimări. Putem trece mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 12, negocieri referitoare la cadrul financiar 2014-2020 raportul privind lecțiile care trebuie învățate și calea de urmat. Jean-Luc Dean uh, și Calfin sunt coraportori. Uh, niciunul dintre ei nu este aici, așa că aveți răbdare puțin cu mine și sper să mă descut. 100 de amendamente au fost depuse la raport din ITRE și Comis Comisia FAM și AFCO. La articolul 50 și regii libe și employment de asemenea au avut aviz. Există 15 amendamente de compromis propuse de raportor în urma acestor amendamente și dacă sunteți de acord trecem la vot pentru a vă explica cum decurg lucrurile. Începem cu soluțiile de compromis, deci ele nu vor fi votate pe parcurs, în ordine pentru că unele dintre amendamentele depuse de uh, alte comisii nu sunt uh, admisibile și trebuie să vedem dacă compromisurile sunt acceptate pentru a vedea ce rămâne caduc și ce nu. Și Dacă ajungem la acord pe compromis, vom avea o sesiune de vot relativ scurtă. Dacă nu, nu. Vă propun să trecem direct deci la votul pe compromisul 1 al raportorilor. Aceia dintre dumneavoastră care sunt pentru, vă rog, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, considerentul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, aliniatul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, aliniatul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, aliniatul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, aliniatul 4, Există un vot pe părți aici solicitat de verzi. Primul vot va fi pe primele patru teze din compromis. Cine este pentru primele teze din uh, amendatul de compromis, împotrivă, abțineri, se adoptă. Restul alineatului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pe alineatul 5 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8 pe aliniatele 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pe aliniatul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9A, care este pe un nou aliniat, 17A nou. Cine este pentru acest compromis 9A? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10, pe aliniatul 19, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11, pe alineatul 20A, nou, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pe alinatele 21 și 21 nou pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul, compromisul 13 pe alineatul 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 23B, compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ok, we now move on. Trecem acum mai departe la primul amendament care trebuie votat, și anume un amendament oral din partea raportorilor care elimină uh, formularea strongly, amendamentul 42. Cine este pentru acest amendament oral? Împotrivă, abțineri, se, se adoptă. Amendamentul 43 este retras. Mai avem un amendament oral, 44, din partea raportorilor, care înlocuiește colegiuitor prin autorități legislative. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 45, prima parte, trebuie votată. A doua parte este acoperită de compromisul 7. Cine este pentru prima parte? Amendamentul 45. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 al Helgei Triple. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 EP's arguments and positions. Uh, those in favor, uh... Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 64 este acoperit de AFCO 4. Trecem la 65 și un amendament oral care spune într-un text nou. Contradiction with the treaties, Parliament's prerogatives and under co-decision and in particular its right to amend on an equal footing with the Council. That's the new text as amended. Those in favour? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 din partea domnului Böge. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68, amendament oral din partea SND. Dorește cineva de la SND să spună ceva despre el, îl voi citi eu. Și anume se adaugă la aliniatul 15 și an, mai exact în agricultură, politică de coeziune și pentru uh, EGF. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cred că se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 72 din partea domnului Triple pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem mai departe până la AFCO 7 competențe comune. Cine este pentru? AFCO 7. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ian? Da, domnule președinte. La amendamentul 87 era un amendament din partea mea, nu cred că a fost inclus în compromis, chiar dacă a fost acceptat. De aceea aș dori să Supuneți la vot acest amendament uh, oral. Președintele, puteți clarifica? Mutați tot? Am înțeles că vreți să mutați o parte din amendament. Da, nu, am... Era, avem o listă diferită. Bun, deci în amendamentul meu 87 avem următoarea frază. Strongly believes the five-year MFF cycle uh, would improve the prioritization of the budgetary means, it could be considered a base for more political debate. A fost, ceva, a fost amendamentul meu, uh, nu a fost inclus în, în uh, compromis și aș dori să fie supus la vot. Da, putem vota ca o adăugire. Deci cine este pentru amendamentul 87? Împotrivă, Cred că va trebui să verificăm uh, prin vot electronic. We need to vote on 87 as an addition and then Votăm 87 ca o adăugire întâi. Prima parte cum ar fi și a... deci prima parte din 87 votăm S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și acum votăm textul complet. Doriți să votați a doua parte sau nu? Da, domnule președinte, a doua parte poate să fie caducă. Mulțumesc, spune președintele. Continuăm atunci cu amendamentul 92 și avem un amendament oral aici, la 92. Need to stimulate a broad and open discussion on the results achieved with the EU's funding programs and in particular an assessment of the. Could I put that to the vote? Those... Pun asta la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri și se adoptă. Trecem la 93 din partea raportorilor, care de fapt mută un amendament într-o altă parte, dacă înțeleg eu bine. Dar trebuie să votăm acest lucru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 95 și este și un amendament oral din partea raportorilor aici, care se finalizează cu cuvântul review. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 96 din partea domnului Clays. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge amendamentul 97 al doamnei Triple și amendamentele 98 au fost amândouă, nu, 98 a fost retras, deci 97 trebuie votat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun. Trecem la amendamentul 100 din partea lui Reimer Böge. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente acum și avem amendamentul 1 din partea doamnei Triple, avem vot pe părți din partea raportorului, împărțit pe trei părți diferite. Amendamentul 1, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar se verifică electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la a treia parte a acestui amendament. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 din partea domnului Clays, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 11 din partea Helgăi Trupel, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 14, din nou din partea doamnei Triple, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 1, unde avem competențe partajate pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 2, din nou competențe partajate, cine este pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Trecem mai departe la avize și aici trebuie să votăm într-un mod orizontal pentru a face fa- a acoperi toate amendamentele incluse în avize care sunt dincolo de domeniul de aplicare al raportului, pentru că ideea era al progr- a programelor individuale și uh, cadrul mai larg sunt negocierile CFM. Deci ce voi ruga grupurile să facem este să votăm amendamentele întâi care nu cad sub domeniul de aplicare general al raportului. Aș dori să rog grupurile cine dorește să voteze amendamentele individuale și cine nu dorește și cine este împotrivă. Sunteți împotrivă, Salvador? Da, ok, mulțumesc. Se respinge. Asta înseamnă că toate amendamentele de la diferitele Uh, comisii care discută de programele individuale sunt respinse, devin caduce. Deci trebuie să votăm Ample 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, Ample 5, pe 3, uh, nu, prima parte și a treia parte trebuie votate. Deci prima parte, Ample 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge și ultima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la Ample 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Trecem la ultimul amendament, care este libe 7. Cine este pentru? împotrivă, abțineri și se respinge. Trecem la votul final, la raportul așa cum a fost el modificat. Vot electronic, s-a deschis votul. Okay. And that vote. Oh, there's one missing. Voti, voti. Oh, that's 31. Is all we're going to get. Okay, the vote is closed. S-a închis votul. 25 25 pentru, deci se adoptă. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ajutat să avem un vot care s-a descurs într-un, care a decurs într-un mod destul de lin. Trecem mai departe acum la transferuri. La primul, raportoarea este An Jensen. Dorești să spui ceva, An? Este vorba de 660 de milioane la linia uh, 110301 pentru a se crea un cadru de guvernanță pentru activități de pescuit în uh, ape ale unor state terțe. Now, and we have to... Este clar, avem acord acum și trece să trecem banii din rezerve pentru aceste acorduri. Este bine, deci ar trebui să votăm pentru. Putem deci vota transferul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Un alt transfer referitor la transferurile Parlamentului pentru 65.000 de euro. Monica, vrei să ne spui câteva cuvinte înainte să votăm? Da, dragi colegi, este vorba de 65 de mii. Este vorba de un angajat al Parlamentului care uh, pleacă la pensie mai repede și se va și trebuie transferată uh, această sumă de la uh, linia pentru salarii înspre linia pentru pensii. Să vi-l explic și pe al doilea cu această ocazie? Ja, ich nehme gleich den, ähm, den zweiten. Bun, al doilea este vorba de Curtea de Conturi care intenționează să facă un transfer de fonduri și anume se, se scoate de la uh, achiziție, arhivare și producție și se transferă într-o altă subrubrică și anume este vorba de uh, angajarea de experți Uh, ceva ce nu a fost planificat înainte și ar urma să se asigure prin uh, acest transfer de fonduri. Ok. Yeah. Right. So... Bun. Primul vot, deci referitor la transferul de la salarii la pensii din Parlamentul Bugetului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cel de-al doilea vot se referă la notificarea EPA. Monica a rezolvat toate aceste chestiuni și le-a explicat. Vreți să votăm? Trebuie să votăm? Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Mai există un vot referitor la solicitarea curții de conturi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și apoi EBA. se referă la raportarea negocierilor în ceea ce privește creșterea fondului de investiții conform articolului 17. Sí, muchas gracias. Simplemente daros... Mulțumesc foarte mult. Am spus deja la ședința coordonatorilor de săptămâna trecută Acordul pe care într-un târziu l-am obținut cu Consiliul și pe care știți l-am uh, negociat tocmai pentru a spări capitalul Fondului European de Investiții, în așa fel încât să-l punem la dispoziția IMM-urilor, să punem la dispoziție acele ajutoare financiare de care au nevoie pentru a face față situației de criză și să, să poată să-și dezvolte proiectele, e bine, e clar că am avut o anumită discrepanță de vederi cu Consiliul. Și despre felul în care pot fi utilizate aceste fonduri. Am ajuns la un acord și am lăsat deoparte această chestiune. Acum trebuie să luăm această decizie într-un viitor apropiat. Decizia de a lăsa deoparte această decizie este pentru că trebuie să adoptăm rapid, urgent acest raport, dacă vrem să ajungă în plen în luna aprilie fără de care nu vom avea acest fond european pentru investiții cu un capital sporit. Și e clar că acest lucru este deosebit de important, mai ales pentru IMM-uri. Am reușit să ajungem la un compromis, să lăsăm deoparte această chestiune care să fie abordată ulterior și eventual să avem o modificare a regulamentului financiar care să ne permită să rezolvăm această problemă. E vorba de acele fonduri care sunt suplimentare și care sunt alocate acestui fond european de investiții. Uh, bun, acum trebuie să votăm în funcție de acordul pe care l-am obținut. Mai vrea să comenteze altcineva pe acest raport? Dacă nu, trecem direct la vot. Vom vota electronic. S-a deschis votul. Cine este pentru? Și împotrivă? Avem 20 de voturi. S-a închis votul. 26 pentru, 2 împotrivă. Mai există o chestiune de menționat, și anume întrebarea orală care a fost discutată în această dimineață. An și Edel din nou. An, dacă vrei să ne explici despre ce este vorba în această întrebare orală. Aida? Ok. Edel, atunci, te rog, spune-ne despre ce este vorba. Sí, bueno, en realidad ya es un tema que hemos tratado. E o temă pe care am discutat-o deja în comisia noastră, după cum știți. Am fost alertați asupra situației de plăți specifice, însă, în general, în toate categoriile, pentru politica externă, știm că avem o problemă de plăți la buget în toate aceste domenii și cred că la ultima ședință a Comisiei de Bugete am avut audiere cu domnul comisar pentru bugete și de dezvoltare, însă cred că e o temă suficient de importantă, în așa fel încât să putem organiza o dezbatere publică, în plen, uh, mai publică decât dacă s-ar organiza doar în comisia noastră în așa fel încât să putem să discutăm încă o dată această problemă de plăți pe care o avem în general și în particular la categoria 4 ajutor umanitar. Cam atât. Aveți în fața ochilor uh, propunerea de întrebare orală cu solicitare de dezbatere în plen și cred că trebuie aprobată. Ok. Bun. vreau să vă spun că în întâlnirea coordonatorilor am adus o mică modificare întrebării. Am spus să nu se mai vorbească de CFSB și să se vorbească de Ucraina în ceea ce privește pachetul de asistență pentru Ucraina. Sper că puteți fi de acord și cu această modificare. Următorul vorbitor. Ik zou graag eh, aan willen geven dat ze eh, deze vraag wel gesteld wordt om behalve de Committee on Budgets. Da, această chestiune poate să fie prezentată în numele Comisiei Buget, dar nu în numele meu ca membru al Comisiei. Okay, your, your request is still in order. Solicitarea a fost luată în considerare. Introducerea termenului Ucraina. Ați convenit acest lucru la reuniunea coordonatorilor? Din câte am înțeles, da, am spus că e în regulă. Am vrut doar, rămâne doar să verificăm formula exactă. Bun, atunci votăm și acest lucru, dat fiind că este o solicitare a comisiei. Avem uh, cererea de uh, excludere din partea colegului ERD și avem și schimbarea care a fost convenită la coordonatori. Trebuie să votăm electronic? Nu. Cu mâna, vă rog, ridică mâna. Cine este pentru întrebarea orală? Astfel modificată? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Mulțumesc! Trecem la clădiri. Trebuie să votăm aici. Monica, vreți să ne oferi informații? Vrei să ne spui dacă vrem să votăm sau nu aici? <laughs> da, am câteva lucruri de spus. În primul rând, mult iubita noastră autoritate bancară europeană. Spreosebire de ultima dată, această propunere este bună, acceptabilă și avem uh, senzația că DG Market, cât și autoritatea bancară și-au dat silința pentru ca, în ciuda locului, Londra să obțină niște uh, condiții uh, decente care să nu ne facă să ne dea lacrimile Asta înseamnă că avem o nouă clădire pentru AB, uh, pentru că această autoritate are nevoie de o proprie clădire pentru a putea lucra pe termen lung. Deci uh, avem clădirea din Canada Square 1, s-a închiriat această clădire. Va fi vorba de 4153 de metri pătrați, dintre care aproximativ 2000 birou, suprafață de birouri. La jumătatea perioadei uh, există posibilitatea uh, de a revizui cu un termen de 9 luni. Uh, se va începe um, contractul începe în 2014 și se va finaliza drept urmare în 2022. Dorim să semnăm în aprilie toate contractele, astfel încât în mai 2014 să înceapă instalarea. Um, motivul este că această autoritate crește, există cifre diferite de la comisie și de la, de la AB referitor la uh, numărul de personal neces, necesar, dar chiar dacă am luat, am luat cifra mai mică de la comisie, tot uh, numărul de metri pătrați ar fi prea mic uh, pentru numărul uh, ar fi uh, deci la, la estimările estimat, uh, prevăzute, s-ar, preve- s-ar prevedea 31 de metri pătrați pe uh, angajat, ceea ce, este mai, uh, ceea ce este în regulă față de standardele impuse. Costurile uh, sunt în regulă, în mod normal ar fi 2,8 milioane, însă uh, avem aproape uh, 3 ani, uh, 32 de luni fără chirie, deci pe 12 ani până la urmă avem uh, mai, uh, plătim cu mai puțin de 5,6 milioane. În total vom plăti aproximativ 19 milioane. Costurile pe metru pătrat vor fi de 98 uh, de, uh, metri pe, de euro pe metru pătrat. Dacă mai calculăm și costurile, unele amenajări, uh, e ceva mai mult, dar orice ar fi, suntem la mai puțin de 600, mult mai puțin de 600 de euro, ceea ce pentru Londra este un preț foarte bun, nu numai rezonabil. Știm cu toții că Londra este al naibii de scumpă și Ehm, este o soluție bună. Această clădire este aproape de aeroport, ehm, este o clădire bună, dar nu este o clădire de lux. Ehm, funcțion... pare să fie în regulă din punct de vedere al funcționalității, este în regulă și din punct de vedere al mediului și există și flexibilitatea în caz de nevoie ca această clădire să fie extinsă sau chiar redusă. Uh, extra mărime. Ceea ce mi se pare că este singurul lucru care trebuie criticat este ideea uh, consultantului CBRE. Avem costuri um, pentru acest consultant de, șapte, de aproximativ 70 de mii. Ar trebui să uh, avem grijă la ABE că, ca uh, costurile pentru consultanți și avocați să nu fie atât de ridicate noi suntem obișnuiți cu costuri mult mai scăzute și 570 uh, de mii, mă scuzați, 570 de mii uh, de euro și încă câteva zeci de mii uh, pentru consultare, ni se, pentru consultanțe ni se par prea mult, inacceptabil. Doresc să se, să se menționeze acest lucru la procesul verbal. Este vorba de costuri de asistență juridică, consultanță juridică de peste 600 de mii de euro. Deci foarte mult, prea mult. Însă am negociat bine de la CBR um, am avut această problemă în trecut, că am avut o opinie din partea comisiei noastre și am am criticat aceste costuri enorme într-o scrisoare către CBRE, deci nu trebuie să o mai facem încă o dată, pentru că am făcut-o deja. Din punctul meu de vedere, eu aș putea fi uh, de acord cu această uh, clădire, pentru că, având în vedere uh, posibilitățile existente la, Londra, este o soluție decentă. Okay, I have uh, Mrs. Uh, Socialist colleague, Mrs. Subhata. Și acum dăm cuvântul colegilor. Barta. Obsáhlou zprávu nebo informace o EBE. Já bych chtěla jenom dodat, že... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește aceste informații, vreau să vă spun că am fost, ne-am confruntat cu multe probleme în trecut. Comisia pentru bugete a dat dovadă de răbdare, însă trebuie să cerem ca fondurile să fie utilizate în mod eficient. Am avut contracte în trecut cu această agenție și sper că pe viitor vom trage învățămintele ce se impun în așa fel încât Comisia pentru Bugete să specifice ce anume nu a funcționat și ce anume trebuie rezolvat pe viitor. Raportorul nostru a lucrat foarte mult în acest sens. Mulțumesc. Ok, so, uh... Președintele. Da, deci vom vota să nu avem un aviz pe acest subiect. Da, într-adevăr, ați reușit să ne convingeți. Acum aș ruga pe colegi să voteze să nu avem un aviz. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Mai trebuie ceva spus aici la politica imobiliară? Vreți să mai interveniți aici? Um Aș dori să vă vorbesc despre Casa Europei la Berlin. Atât vechile suprafețe vor fi din nou oferite. 636 este suprafața totală, din, cau din din care Parlamentul deține o parte, Comisia deține o serie de metri pătrați. Au existat unele discuții, dar spun asta cu oarecare convingere. Dacă vrem să fim văzuți ca Parlament, să fim percepuți, nu putem pur și simplu să dăm broșuri. Trebuie să explicăm oamenilor ce facem ca Parlament European și în acest sens este prevăzut ca 317 metri pătrați să fie oferiți în plus pentru a putea uh, proiecta filme și alte tipuri de uh, mass media. Costurile pentru chirie vor fi de 1716, uh, mă scuzați, 1.716 Uh, Berlin Mitte nu este cel mai ieftin cartier, dar avem deja clădirea și Comisia uh, închiriază și ea. Parlamentul va avea 32% din costuri și Comisia restul. Iar din toate, pe lângă asta, avin costurile pentru noua parte de 209.000, uh, astfel încât costurile noastre se ajung, ajung la 789, aproximativ 800 de mii. Din asta investește și uh, investitorul 2,8 milioane de euro în infrastructura clădirii pentru eficiență energie, instalații tehnice, ceea ce ne va scădea costurile pe termen lung, costurile curente anuale. De aceea eu propun să sprijinim acest, uh, acest proiect. Ce Deci recomandați să avem un aviz sau pur și simplu doar să votăm? Fără aviz. Is everyone in of no opinion? Deci sunteți de acord să nu avem un aviz pe acest punct? Toată lumea este de acord? Bun. Cine este împotrivă? Abțineți? Bun, clar. Și ultimul uh, subiect? Este Centrul Comun de Cercetare, da, uh, este întotdeauna un uh, un capitol fericit pentru că este unul, una dintre instituțiile cele mai eficiente, ceea ce nu este întotdeauna uh, cel mai ușor. În acest caz avem de-a face cu faptul că sunt noi prevederi prevăzute în ceea ce privește transportul de mărfuri în uh, zone care au de-a face cu uh, material nuclear deci zonele de transfer, până acum uh, uh, controlul de securitate pentru persoane uh, și totul era la un loc, de fapt, și nu se va mai putea face acest lucru. Deci trebuie să existe o zonă separată pentru materialele nucleare. Din acest motiv, pentru a crește securitatea, în viitor va exista o zonă specială, în, în care, o zonă în care trece toată lumea și care va fi spe, uh, separată de uh, clădirea unde se trans, uh, transferă mărfurile. Aici va, vor fi numai 28 de metri pătrați, de fapt această parte cu mărfurile um, și practic se va stoca aici marfa care intră. Pentru a crește standardele, aceste mărfuri trebuie să, standardele de securitate, mărfurile trebuie separate de persoane. Avem costuri de 3,265 uh, milioane și avem uh, câteva, 70.000 de euro pentru uh, tehnic, 1,6 pentru securitate, echipamente de securitate, costuri pentru uh, Costurile totale sunt 5,6 milioane. Pe lângă costurile uh, totale se prevede și o rezervă pentru costuri neprevăzute în, în proporție de 326 de mii. Finanțarea va fi asigurată din bugetul institutului și uh, va contribui și Elveția ca participantă la Euratom. Nu există probleme până acum. Uh, totul uh, funcționează conform planului. Thank you, Monica. So no opinion opinion. Da, mulțumim, Monica. Deci, fără aviz, da? Bun. Are cineva o problemă cu asta? Nu? Bun. Atunci, iată că am terminat cu voturile și ne-am rămas două puncte pe ordinea de zi și anume punctul 6, proiectul de buget rectificativ numărul 1 la bugetul general 2014. An Jensen este raportor, dacă vreți să faceți prezentarea. What point was it? La care punct, domnule președinte? If... Ah, Ah, ok, ok. Item 6 on the agenda. La punctul 6 de pe ordinea de zi. The, draft amending budget uh, one is... Proiectul de buget rectificativ e mai degrabă un dosar simbolic, pentru că e un follow-up al acordului obținut pe tema programului pentru cercetare și care prevede anumite bugete, linii bugetare, care fac parte din acest acord. Avem un amendament din partea Comisiei ITRE pentru că una dintre liniile bugetare um, la care am ajuns la un acord, um, în felul următor, Comisia să nu înainteze fonduri. Atunci, Comisia pentru Industrie a înaintat acest amendament pentru a se asigura că există finanțarea necesară pentru acea parte a programelor. Acum, Comisia e de acord, dar cu acest amendament, cred că va trebui să mai discutăm la trilog pe 2 aprilie și eventual să amânăm votul pentru proiectul de buget reficativ până pe data de 10 aprilie. Acum, după ce am discutat cu Consiliul, vom ști ce anume vom face, fără de care cred eu că ar trebui să susținem, să votăm proiectul de buget rectificativ numărul 1. Deci nu e neapărat o chestiune de dezacord între Comisie și Parlament, ci vrem pur și simplu să ne asigurăm că există într-adevăr finanțare pentru aceste programe în așa fel încât acestea să continue. Eider. Da, vreau să profit de ocazia pentru a adresa o întrebare către comisie. Nu știu dacă eventual are la dispoziție această informație, pentru că după acordul la care am ajuns cu Consiliul, Uniunea Europeană pentru a extinde capitalul trece de la 170 la 180 de milioane de euro. Și atunci, această diferență prevăzută pentru 2014 ar trebui să fie un pic mai mare decât ceea ce este prevăzut. Cred că sunt 2 milioane diferență. Și acum întrebarea e dacă va face Comisia vreo modificare a propunerii pentru acest proiect de buget sau e ceva ce vom discuta pur și simplu la trilog, pentru că e o diferență acolo de 2 milioane, 2 milioane și jumătate de euro, care evident se poate rezolva. E suficient să se prezinte o modificare la proiectul de buget rectificativ și asta poate eventual o putem discuta și la trilog. Okay, good. Commission. Eventual comisia, dacă poate să răspundă la întrebare. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pe cele două aspecte care au fost evocate, proiectul de buget rectificativ numărul 1 și s-a schimbat nomenclatura, având în vedere uh, UE 2020 și uh, noul acord referitor la temeiul juridic. Și a doilea aspect la care s-a referit doamna Guardia Zabal, și anume diferența sau modificarea în ceea ce privește sursa de finanțare și uh, creșterea capitalului pentru Fondul European de Investiții. Bun, în ceea ce vrește primul punct, Orizont 2020. Proiectul rectificativ, de fapt, oglindește pentru bugetul 2014 acordul nostru. Nu au fost fonduri transferate în așa fel încât să uh, facem lucrurile cât mai puțin controversate cu putință. Există o nouă structură propusă de comisie și comisia va fi în măsură să transfere banii necesari, evident, prin sistemul intern de transferuri. Deci nu va exista nicio diferență de opinie comparativ cu Parlamentul. Acum aici uh, nu uitați că mai binele e inamicul binelui, așa că ideea era să avem uh, urgent această aprobare, acest, acest vot, un acord din partea Parlamentului, uh, eventual în uh, ședința plenară din aprilie și dacă eventual ulterior sunt modificări necesare la propunerea Comisiei, ne putem pune de acord dinainte, împreună cu Parlamentul și putem stabili care ar putea fi acele modificări necesare și să putem parcurge toată această procedură de uh, vot uh, în plenul din aprilie. Același lucru e valabil și pentru spărirea de capital pentru Fondul European de Investiții. Comisia nu are, comisia nu are intenția să modifice propunerea. E adevărat că sumele corespund dividendelor deocamdată, în funcție de acordul pe care îl avem acum. Cu toate acestea, suma aceasta ar putea să crească până la suma inițial propusă. Deci, poziția Comisiei este să nu modifice acum proiectul de buget rectificativ, pentru că avem structura bugetară, avem sumele, banii sunt disponibili, putem începe. Evident, acum nu putem exclude încă de pe acum anumite modificări și dacă până la finalul anului există surse de uh, modificare a alocărilor acestor fonduri, e clar, Comisia va solicita această posibilitate de a transfera anumite sume tocmai pentru a ajunge la suma prevăzută inițial chiar și pentru dividendele prevăzute pentru 2014. Dar nu e o, o modificare care putea fi făcută în, ultim, în perioada aceasta de patru ani. Deci, mesajul este în felul următor. Nu pierdeți din vedere faptul că ne presează timpul, calendarul și ar fi bine să putem Uh, vota acest proiect de buget rectificativ cu modificările necesare. Bun, mulțumesc foarte mult. Vreau să știu dacă raportorii sunt uh, mulțumiți. Doamna raportor este mulțumită de, cu această explicație. Putem prevedea lucrurile pentru plenara din aprilie? Da. Cred că e o idee bună să mai discutăm acest lucru și să rezolvăm acest lucru la trilog. Uh, a existat discuții în acest sens pe 15 martie. În principiu totul va fi gata pentru data de 10 aprilie și atunci noi vom putea să și votăm în aprilie 2. În principiu ar trebui să se poată face acest lucru. Și așa cum s-a spus, nu e o chestiune de fond, de conținut, ci e vorba mai degrabă să vedem cum anume vom face lucrurile. Bun, mulțumesc foarte mult. Am terminat cu punctul 6 de pe ordinea de zi. Și acum avem punctul 5 de pe ordinea de zi, document de lucru referitor la proiecte pilot și acțiuni pregătitoare în bugetul 2014 și 2015. Raportori sunt din nou Ann Jensen și Eider. Cordia Zabal. Cine dorește să intervină prima? Da, mulțumesc. Știți că de obicei, da, se prezintă un astfel document de lucru referitor la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Da, iată că urmăm de fapt aceeași tradiție de, pe care o avem de câțiva ani de zile și ideea este să explicăm cât de importante sunt proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, care sunt obiectivele pe care le scontăm cu aceste, să le obținem cu aceste propuneri, mă rog, obiective ale Parlamentului, să vedem dacă vor fi și ale Consiliului și eventual să fixăm și calendarul Calendarul are cum special de această dată, pentru că avem alegerile europene și vom avea un termen de implementare destul de scurt. Am prevăzut totuși două termene, în așa fel încât și noi deputați deci și um, acest Parlament să poată să facă propuneri înainte de a fi dizolvat și uh, timp de 10 zile înainte să se încheie termenul și în uh, următorul Parlament să poată face propuneri. În acest prim document de lucru includem un prim raport interimar din partea Comisiei referitor la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare care au fost adoptate pentru bugetul 2014. Și aici mai degrabă e, uh, ține de competența doamnei Ann Jensen, pentru că ea s-a ocupat de acest lucru, dar e un document standard care se repetă de la an la an. Mulțumesc. Și acum doamna Ann Jensen. We all are being contacted by people who are very interested timeline. Cred că suntem cu toții interesați de persoane care sunt uh, foarte interesați de, de calendar. După cum am spus, este special, va fi dificil și cred că lista de acțiuni pregătitoare și uh, implementările ne arată că această procedură pe care o avem este una foarte benefică în ani normali, pentru că există multe proiecte de genul acesta și luptele pe care le aveam înainte nu, nu se mai duc, pentru că deja membrii și comisiile au avut suficient timp dinainte pentru a discuta care este calea de urmat, ce poate fi, fi făcut, ce nu poate fi făcut. Uneori există idei bune care sunt acoperite de temeiul juridic și acestea sunt și câteva dintre argumentele folosite de comisie la unele dintre proiectele pilot pe care nu le consideră a fi implementate ca proiecte pilot și unde sugerează ca banii să fie transferați de la linia pentru proiectele pilot la linia cu temeiul juridic. De exemplu, avem unul dintre proiectele pilot privind rolul materialului operațional în Uniunea Europeană. Se spune că acestea sunt acoperite în uh, inițiativa Shift to Rail, de exemplu. Dar acestea sunt acoperite de o inițiativă deja existentă, de aceea se sugerează ca banii să fie transferați la uh, linia bugetară pentru Orizont 2020. Acesta este doar un exemplu, mai există multe altele. Acesta este motivul pentru care există proiecte în care se pare că lucrurile vor fi duse la bun sfârșit, dar în structuri diferite de structura unui proiect pilot și acțiuni pregătitoare. Și se aliniază cu expresia dată de comisie înainte de votarea bugetului. Uneori spunem, noi suntem autoritatea bugetară, noi îi hotărâm, nu comisia. Și ce vă pot spune este că dacă există membri care sunt generatori aceste, acestor proiecte pilot și constată că sunt implementate diferit de cum s-a convenit, uh, atunci evident că trebuie să contacteze directoratele relevante și să inițieze o discuție pe acest subiect pentru a putea clarifica de ce stau lucrurile așa și pentru a ne asigura că implementarea se face așa cum s-a intenționat. Per ansamblu, însă, aș spune că procedura standard s-a dovedit a fi una bună și Implementarea de asemenea este mai bună decât uh, era inițial pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Vorbim despre idei cu adevărat nou și lucruri care nu pot fi finanțate de la bugetul care, de la liniile bugetare care au un temei juridic. Și asta înseamnă că avem nevoie de o anumită disciplină anul acesta, când se schimbă mandatul și uh, Uh, pot veni noi idei și comisia uh, poate avea timp să le analizeze. Dar sigur, trebuie să ne gândim și comisia probabil trebuie să se gândească uh, ce trebuie făcut pentru noi membri atunci când aceștia vor veni cu idei cum pot fi acestea evaluate rapid de comisie pentru a vedea ce poate și ce nu poate fi făcut. Pentru că e trist să să vii cu metaforă și să vezi că la final uh, nu se întâmplă nimic. Pe ansamblu, ce pot să spun este că lucrurile sunt bine conturate. Mulțumesc, Anne. Nu știu dacă mai vrea cineva să comenteze, cred că nu. Putem trece la diverse, dar nu există nimic la diverse, de aceea reuniunea de astăzi se încheie aici.